Wszystkie miejsc na sali. Proszę, colleagues, ladies and... Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog frumos să luați loc. Ladies and gentlemen, take a seat. Doamnelor și domnilor, vă rog frumos să luați loc ca să ne putem începe lucrările. Sesiunea se reia. Procesul verbal al sesiunii precedente este disponibil. Aveți cumva observații?